Acum avea 72 de ani, acesta a fost activ în Parlamentul European în 2014 la Comisia pentru Dezvoltare și la Delegația pentru Relațiile cu Afganistan. În numele Parlamentului European eh, transmit familiei sale regretele noastre.